Colegii, per favore, prendete posto. Bună ziua, dragi colegi, vă rog să luați loc, raportorii au venit. Începem reuniunea noastră de astăzi cu primul punct de pe ordinea de zi, respectiv dezbaterea comună la punctele 11 și 13, consecințele intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Nu știu cum v-ați organizat domnul Gal, Domnul Lockbiller, doamna Lockbiller, mă scuzați. Vă ascultăm cu tot interesul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima noastră reuniune din uh, începutul lunii noiembrie, eu și doamna Gal ne-am prezentat primul proiect de raport. Și apoi am primit uh, amendamente pentru acest uh, instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului, care reprezintă o modificare a regulamentului. E vorba despre acele măsuri care sunt în afara puterilor de implementare. Am avut discuții intense asupra acestui subiect și am, ne-am dat seama că trebuie să avem coerență în politica a Parlamentului. Important, considering... Această uh, abordare este foarte importantă pentru că instrumentele în vigoare vor expira în 2013. De asemenea, vrem să cerem un vot asupra amendamentelor înainte de 1 decembrie, data în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Având în vedere faptul că această decizie urma să devină învechită după 1 decembrie, am uh, hotărât să nu mai cerem votul. Acum, cu tratatul de la Lisabona, procedura de reglementare cu control nu mai este aplicabilă. Sistemul de punere în aplicare a legislației se schimbă, introducându-se o distinție între actele de punere în aplicare și actele de delegare. Procedura pentru adoptarea actelor de delegare înlocuiește procedura uh, actuală de reglementare cu control. În momentul de față, instituțiile negociază încă modul în care această procedură ar trebui să fie uh, transpusă într-un text legislativ. Există o comunicare cu, pe care a primit-o domnul Albertini de la doamna Ferero waldner în care se dau argumente împotriva introducerii procedurii de reglementare cu control pentru aceste documente strategice. Și există o lungă comunicare cu documente juridice care contracarează acest punct de vedere. Instituțiile negociază încă modul în care această nouă procedură ar trebui să fie transpusă în acte legislative și, prin urmare, nu este posibil ca noi să prezentăm amendamente care să reflecte noua situație. Acestea sunt uh, circumstanțe excepționale. Ne aflăm între două tratate și așadar propunem să nu votăm astăzi asupra acestui raport. Dar am dorit să solicităm Comisiei AFET să ne acorde un mandat de a începe negocierile asupra principiilor documentelor de strategie, pentru ca acestea să fie considerate ca acte de delegare, luând în considerare tratatul de la Lisabona și negocierile actuale între instituții asupra acestor dispoziții juridice. Dat fiind calendarul raportului, acest lucru va depinde de rezultatele negocierilor între instituții. Între timp, pe lângă discuțiile cu privire, pe aspecte, cu privire la aspectele juridice, am avut o întâlnire constructivă cu serviciile uh, Comisiei cu privire la uh, documentul de strategie IEDDO și ne așteptăm ca acesta să fie uh, de competența Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Astfel, Parlamentul European va avea un răspuns mai formal, odată ce va fi primit în mod oficial prin registrul de comitologie această propunere de text și apoi vom decide dacă mai trebuie să discutăm în alte reuniuni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lockbiller. Poate doamna Gal vrea și să ia cuvântul ca să completeze ce a spus doamna Lockbiller. I think my, uh, my colleague... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Colega Barbara a spus tot ce era important de spus în legătură cu această procedură juridică foarte complexă în care ne aflăm. Aș dori doar să subliniez faptul și să uh, clarific puțin lucrurile pentru colegii noștri că în acest raport avem două serii de amendamente. Prima serie care se referă la observațiile și sugestiile comisiei și care sprijină propunerea comisiei respectiv uh, costurile legate de politica fiscală să fie uh, suportate prin intermediul politicii bugetare. Noi susținem uh, Comisia în acest domeniu și avem aceste de amendamente. Cealaltă serie de amendamente pe care le-am înaintat în cadrul raportului la fel ca și colegii de la Comisia de Dezvoltare au procedat cu raportul lor, era să acordăm mai multe competențe Parlamentului și să încercăm să urmărim îndeaproape situația cu privire la stra uh, documentul strategic și programul multianual și astfel am ajuns la această dezbatere juridică și avem această confuzie juridică deocamdată pentru că nu avem formularea potrivită. Nu știm cu această, cum această procedură reglementară cu control se va numi mai târziu și cum va fi descrisă din punct de vedere uh, juridic după ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Deci trebuie să așteptăm formularea potrivită, să o includem în raportul nostru și apoi după aceea să continuăm. În uh, cele două uh, comisii, procedura merge în paralel în ce privește instrumentul pentru dezvoltare și apoi uh, instrumentul pentru promovarea democrației și a dreptului omului. Sperăm ca Comisia DEVE să ne supună raportul nostru în mod oficial și de aceea vă solicităm să amânăm votul și sprijinim, uh, dorim să ne sprijiniți și în ce privește mandatul. Mulțumesc! Multo. Mulțumesc! Stimată doamnă Gal, mi se pare că domnul Brackner dorea să ia cuvântul. Nu? Nimeni? Foarte bine. Atunci dacă suntem... A, domnul Brock. Domnule președinte, cui ar trebui să fie dat acest mandat? Penso Cred că mandatul ar trebui să fie acordat doamnelor raportor, pentru că ele cer acest lucru, dar haideți să așteptăm ce au de spus. Nu, aveți dreptate, spune doamna Logbiler. Eu și Kinga Gal am cerut să ni se acorde acest mandat. Onorevole Brantner, prego. Dom. doamnă Brackner, vă rog. Instrumentul de stabilitate este la următorul punct pe ordinea de zi, dar poate că am putea să începem deja să facem o legătură aici Uh, ceea ce a spus doamna Lochbilder despre aceste acte de delegare. Um, din punctul nostru de vedere, ar fi mai bine dacă toate instrumentele de la AFET ar fi um, negociate împreună, nu separat, și uh, acest uh, instrument să primească același mandat și apoi să putem să discutăm cu Consiliul și Comisia fiecare punct al acestui instrument în mod separat. Pentru că atunci când uh, lucrăm împreună, uh, avem o poziție mult mai puternică și de aceea un, dorim un mandat comun. Minusta Doamna Hautala a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Soluția care a fost găsită prin intermediul negocierii este una bună și sper să putem să acordăm acest mandat colegilor noastre pentru că ar fi foarte util și necesar dacă aceste rapoarte ar fi uh, um, luate împreună și mulțumesc celor care au ajutat la găsirea unei soluții pentru că nu era deloc ușor. Doamna Munte și apoi domnul Broc din nou. Como ponente en la sombra. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru socialiști, Aș dori să mulțumesc uh, raportoarelor. Aceste instrumente sunt uh, cele mai bune. Avem nevoie de cât mai mulți bani, de cât mai mult control, uh, de asemenea. Parlamentul încearcă să obțină ce am ne-a fost promis în urmă cu câțiva ani când Comisia a făcut prima propunere, respectiv că am dorit ca Parlamentul să urmărească actele uh, de delegare uh, derulate de Comisie. Deci cred că trebuie să respectăm poziția raportorilor. Domnul Brock. Äh, da, sunt de acord cu aceste obiective. Și anume, trebuie negociate aceste instrumente și știu că la începutul perioadei noastre legislative uh, se negociau aceste instrumente. Eu am purtat atunci negocierile și uh, a fost vorba de un anumit organ uh, din, care era compus din mai multe persoane. Iar acum mi se pare că fiecare grup politic negociază în mod separat și raportorul, raportoarele una dintre raportare este din partea vezilor, cealaltă din partea PP. Uh, important este ca cineva să negocieze această, în numele acestei comisii. Eh, l'onorevole... Da, o să ne gândim la acest lucru. Doamna Leizin, și apoi vă dau cuvântă, doamna Logbiller. Mai întâi, domnul Leizin, dar am să vă dau din nou uh, cuvântul apoi, pentru că deja ați luat cuvântul odată. Ca raportor din număr din partea, ver, din partea uh, social-democrațiilor, pot să vă spun că sunt întru totul de acord cu ceea ce spun colegele. Am mai discutat odată ieri despre aceste subiecte și vreau să mulțumesc uh, pentru faptul că am găsit o astfel de soluție în această situație extraordinară. Vole uh, Lockbiller, prego. Doamna Lockbiller, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund domnului Brock, nu este vorba doar de un grup politic care negociază, pentru că doamna Kinga Gal este co-reprezentanta mea, uh, domnul Scholz de la uh, Socialdemocrați, uh, vine de la Inte și uh, există și un domn de la Deve doamna Kinga Gall este de asemenea reprezentanta grupului său politic. Dacă aveți uh, sentimentul că am avea o poziție mai puternică dacă ar mai veni o persoană din partea dumneavoastră, atunci noi nu refuzăm acest lucru și de asemenea din partea uh, socialdemocraților. Noi am planificat să avem negocieri ale raportorilor cu toți raportorii din umbră. Ieri am trimis un e-mail în care am spus foarte clar că vrem să continuăm aceste negocieri cu raportorii și cu raportorii din umbră. Nu știu dacă um, domnul Brock consideră că e ok, dacă sunt acolo toți în, sunt în negocieri toți raportorii din umbră sau consideră că e nevoie de mai multe persoane pentru a reprezenta toate grupurile politice. Eu cred că raportorii și raportorii din umbră prezintă o situație echilibrată. Ce considerați, domnule Brock? Ah, nu, onorevole Brock. Deci, domnul Brock acum și apoi din nou doamna Gal și ceilalți. Rivali Bro. Probleme. Eu am întotdeauna probleme cu, cu, cu raportorii din umbră și cu umbrele, dar nu în acest caz. Așadar, dacă soluția este să mai discutăm o dată între noi, nu știu exact cine este raportor din umbră de la noi, o să verific, dar cred că dacă raportorii din umbră sunt acolo, atunci uh, totul este ok. Legal, a lei la parola. Doamna Gala, aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că este vreo problemă cu raportorii din umbră. Eu una sunt coraportoare și așa cum am făcut și la întâlnirea din noiembrie, eu însă m-am început să prezint raportul, apoi am hotărât împreună cu colega mea că de data aceasta ea va face introducerea la subiect. Dar considerăm că suntem pe un picior de egalitate și ne coordonăm munca și suntem cu totul de acord asupra ceea ce a fost afirmat astăzi aici. Nu cred că nici domnul Mitchell, care se ocupă de acest instrument în cealaltă comisie, eu fac asta aici, deci eu nu cred că va apare vreo problemă. Mulțumesc. Um... Președintele. Bine. Poate că acum ar fi bine să tragem concluziile la sfârșitul dezbaterii. Mi-aduc aminte că aș cerut cuvântul, deci acum spun că vă ascultăm pe toți și după aceea vedem la ce uh, concluzie ajungem. Vă rog. realmente, el PP... Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, PPE-ul ar putea să aibă doi coordonatori. La reuniunea coordonatorilor ajungem la o înțelegere în ce privește rapoartele atunci când ai doi coordonatori care nu sunt de acord în ce privește felul în care sunt împărțite rapoartele, este foarte surprinzător. Am lucrat foarte bine cu doamna Bratner, i a ținut cont de doleanțele grupului uh, social-democrat. Noi nu avem nicio problemă dacă suntem raportori din umbră. Aceasta este metoda obișnuită conform căreia se lucrează la Parlamentul European. Președintele, având în vedere faptul că toți cei care au cerut cuvântul au, uh, au avut posibilitatea să o facă, acum îi dau cuvântul domnului dr. Miller din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus doamna Lockbiller, doamna comisar Ferrero-Valner v-a scris dumneavoastră și a exprimat poziția noastră asupra acestei chestiuni tehnice. Această scrisoare ar putea să fie comunicată tuturor membrilor Comisiei AFET. Doamna Ferrero-Valner spunea în această scrisoare că Comisia Europeană dorea să faciliteze munca asupra acestor uh, rapoarte um, în orice fel. Noi salutăm inițiativele luate de cele două co-raportoare mai ales uh, aceea de a se întâlni uh, cu Consiliul încă de săptămâna viitoare, pentru că aceste chestiuni trebuie finalizate cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Bine, alu... Domnul Albertini, foarte bine. Deci, după ce am ascultat pe toată lumea, cred că putem conchide că negocierile pot să fie conduse de cele trei raportoare care fac parte din grupuri politice diferite și bineînțeles că va exista o monitorizare și din partea președinției a acestei comisii și cu condiția să existe o adevărată coordonare cu toți raportorii din umbră. Dar acum că am definit uh, aceste condiții, eu nu consider că putem să acordăm uh, acest mandat pentru negocieri. Se mai pot face eventual ajustări, dar uh, aceasta este părerea mea. Vă mulțumesc. Doamna uh, Autala, luați cuvântul. Da, domnule președinte, eu cred că această soluție este deosebit de justificată și aș vrea să vorbesc despre un alt aspect. Grupurile politice nu au fost în stare să-și numească reprezentanții lor la acest grup de lucru. Un grup de lucru care se va ocupa de punerea în aplicare a acestor instrumente. Eu una sunt președinte acestui grup de lucru și încep să-mi fac griji din cauza faptului că nu pot să ajung la un rezultat tangibil dacă grupurile politice nu sunt în stare să își numească reprezentanțe. Deci sezon un apel la grupurile PPE și Social-Democrat ca să găsească o soluție, pentru că acest grup de lucru nu se poate reuni uh, în mod oficial dacă nu are un președinte. Domnul Albertini, da, uh, suntem la curent cu această poziție. Deja s-au definit liniile generale, dar încă nu există numele persoanelor care trebuie să facă parte din acest grup de lucru. E misiunea noastră să facem presiune asupra grupurilor pentru ca ei să-și numească reprezentanții. Vom face acest lucru în cadrul reuniunii um, biroului lărgit, deci împreună cu uh, coordonatorii. Doamne Gal, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu una există în această procedură. Am fost de la bun început, încă de la demararea negocierilor cu Comisia. Deci, totuși PPE a numit pe cineva, cum eu însă am fost acolo. Eu nu cred că este vina PPE-ului aici. Deci eu una chiar nu mai înțeleg ce se întâmplă acum. Din punctul nostru de vedere, totul este în ordine. Eu am fost prezentă încă de la început, cum spuneam, deci eu reprezint PPE-ul. Doamnă Gaz, spune președintele, nimeni nu a dat vina uh, pe grupul din care facem amândoi parte. Da, mi se pare că deja am tras concluziile uh, cu o definiție acceptabilă. Ultima intervenție acum și încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi. Doamna Mons. Grupul Socialista sunt los ponentes în la sombra. Mulțumesc, domnule președinte. La socialiști, raportorii din umbră uh, participă la grupurile cu privire la instrumente financiare. Foarte bine, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. În ce privește chestiunea securității aprovizionării cu gaze naturale, mi s-a cerut din partea domnului raportor Sarus Volski să amânăm prezentarea acestui raport, pentru că dumneavoastră va ajunge în întârziere și încă nu-l văd în sală. Dacă nu ar fi schimbul de opinie cu domnul Lapsor, dar nici el nu este în sală. Păi atunci trecem la ultimul punct de pernea de zi, raportul meu, raportul anual privind PESC pentru 2008. Câteva cuvinte despre felul în care am redactat acest raport. Este vorba despre un schimb de opinii preliminar Discuția mai aprofundată va avea loc în ianuarie. Rezoluția nu uh, va fi una cu un caracter strategic, deci acum n-am să intru în detalii, n-am să vă spun lucruri exhaustive, ci am să mă concentrez asupra aspectelor fundamentale. În ce privește conținutul raportului, Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană are o nouă dimensiune și avem nevoie de o politică externă eficientă și coerentă. De aceea, e nevoie de noi resurse bugetare, resurse adecvate pentru această nouă politică externă cu alte dimensiuni ale Uniunii Europene. Noi avem rolul organismului care garantează um, legitimitatea politicii externe. Și știți că noutatea instituțională introdusă de tratatul de la Lisabona este, bineînțeles, numirea natului reprezentant și acest înalt reprezentant va fi invitat să se prezinte fața Parlamentului European, nu din când în când, ci pe o bază uh, regulată. De asemenea, ea trebuie să consulte uh, Parlamentul European pentru numirile care vor fi făcute la uh, posturi diplomatice cu alte responsabilități. Deci, de exemplu, pentru numirea reprezentanților speciali. Parlamentul European uh, a crescut în grad, să spun așa, are noi răspundere ce privește politica de securitate comună. De mai multe ori în raport se vorbește despre nevoia de a revizui acordurile interinstituționale existente, în special acordul asupra accesului la documentele confidențiale. Se acordă de asemenea o, uh, o mare importanță dimensiunii multilaterale, care trebuie să fie cât mai eficientă. Se pune accentul și pe o cooperare constructivă și întărită cu um, um Națiunile Unite și, de asemenea, reprezentanțele permanente ale UE la um, New York și la Geneva trebuie să corespundă cu noile noastre misiuni și trebuie să beneficieze de resursele umane și financiare adecvate. Acum că s-a născut Serviciul Extern Comun al Uniunii Europene. Mai subliniem și rolul pe care trebuie să joace Parlamentul European în uh, parteneriatul transatlantic. Vorbesc apoi și despre liniile politice uh, pe care ar fi de dorit să le urmăm în diferite zone ale uh, um, lumii, Balcanii Occidentali, um, um, Orientul Mijlociu, Afganistanul și așa mai departe, și ca să nu uităm Africa. În plus, se atrage atenția asupra par potențialului parteneriatului estic și al Uniunii uh, Mediteraneene. În trecut, Consiliul nu a vrut să uh, ia atitudine uh, cu privire la rapoartele Parlamentului European despre PESC. Odată cu intrarea în vigoare a Tratului de la Lisabona, ne așteptăm ca înaltul reprezentant să poarte un adevărat dialog cu noi în urma um, redactării și votării acestui raport. Cam acesta este conținutul raportului pe care vă supun atenției. Cred că ați primit cu toții azi de dimineață sau aseară proiectul de raport în limba engleză. Va urma traducerea în toate limbile oficiale și apoi vă voi da cuvântul dacă doriți să vă aduceți contribuția. Nu știu dacă s-au stabilit termenele pentru depunerea amendamentelor. Se pare că este 12 ianuarie. Deci, termenul limită pentru prezentarea amendamentelor 12 ianuarie la prânz. Acum deschid dezbaterea dacă doriți deja să luați cuvântul. Eh, eh, allora, se... Deci, dacă această expunere succintă pe care v-am făcut-o sau mai degrabă faptul că textul va parveni târziu și nu ați avut timp să-l parcurgeți și acum să faceți comentarii, păi atunci poate amânăm. A, ah, Există unii mai seritori care deja au citit documentul. Vă rog, domnule Brog. Eh, Îmi cer scuze că am reacționat puțin cam încet, dar am fost foarte atent la ce a spus eh, dumneavoastră. Încă nu am citit raportul pentru ca să-mi pot eh, exprima o opinie, dar aș dori să aduc aici în discuție o idee care cred că ar trebui discutată după, și care a devenit foarte clară după audierea de era doamnei Ashton. Cred că ar trebui să ne gândim puțin la relația dintre politica uh, comunitară și politica externă, și anume avem acest înalt reprezentant vicepreședinte al Comisiei, ceea ce ne pune într-o situație cu totul nouă. Și cred că ar trebui să discutăm acest lucru uh, și ar trebui să discutăm foarte clar cu baronesa uh, Ashton, pentru că după audierea de ieri eu uh, sunt foarte îngrijorat. Cred că dacă am putea să uh, inițiem acest lucru în cadrul raportului, cred că ar fi o idee foarte bună. Mulțumesc, domnule Brock în scurta introducere pe care am făcut-o, țineam cont de raportul precedent și am vorbit despre acest concept pe care tocmai l-ați menționat. Dar vă promit că chiar și în raport. Și domnul Preda lua cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. Am avut um, vreme să citez raportul, deși a venit destul de târziu. Aș vrea să subliniez câteva puncte. Eu cred că raportul acoperă și din punct de vedere tematic și din punct de vedere uh, geografic toate punctele importante. În al doilea rând, uh, cred că raportul subliniază cu uh, îndreptățire necesitatea pentru Consiliu de a stabili un dialog cu Parlamentul pe teme legate de pesc cu ocazia raportului anual. Um, în, uh, în opinia mea, cred că trebuie insistat asupra uh, nevoii de a stabili o formă de consultare a Parlamentului în uh, privința deciziilor legate de politica externă de securitate și apărare. Cred că acesta e un domeniu unde Consiliul trebuie să manifeste transparență și care poate să contribuie la legitimarea acțiunilor Uniunii la nivel internațional. Aș semnala de asemenea trei puncte care sunt uh, prezente aici. În primul rând, reafirmarea angajamentului față de parteneriatul transatlantic um, și apelul lansat înaltului reprezentant de a promova cu partenerii americani o abordare coerentă a problemelor globale. Eu însumi am intervenit ieri uh, solicitându-i doamnei Ashton să se pronunțe în această privință. În al doilea rând, uh, aș vrea să semnalez aprecierea pozitivă a misiunii pentru statul de drept în Kosovo și, în fine, uh, notez reafirmarea angajamentului pentru parteneriatul estic. Uh, mi se pare că e o temă foarte importantă. Vă mulțumesc foarte mult! In effetti questi argomenti Într-adevăr, toate aceste subiecte sunt toate incluse în raport. Deci, expunerea dumneavoastră nu face decât să sublinieze toate aceste subiecte care sunt în raport și vă mulțumesc frumos pentru faptul că sunteți de acord cu aceste criterii și cu conținutul. Mai sunt alți doritori pentru a lua cuvântul? atunci considerăm că acest punct de părnea de zi este încheiat și suntem în situația în care trebuie să suspendăm momentan. A, nu spune. Doamna Bradner a cerut cuvântul, mă scuzați. Perfect. Îmi cer scuze. Uh, cred că nu m-ați văzut prea bine. Sunt de acord cu domnul Brock. Într-adevăr, uh, în ceea ce privește pe doamna Ashton, pentru noi este foarte important să vedem exact care sunt uh, uh competențele care vor fi delegate noului serviciu de acțiune externă de la RELEX, din portofoliile uh, anterioare deci e o chestiune care e de mare interes pentru noi și așteptăm să vedem ce se întâmplă. În al doilea rând, din partea Consiliului există un nou document cu privire la capacitatea de mediere a Uniunii Europene. Poate că ar trebui să subliniem, uh, să preluăm și acest punct și să spunem că avem o apreciere pozitivă a faptului că uh, există o nouă mișcare în acest uh, domeniu, care este unul dintre punctele forte ale Uniunii Europene și, în ultimul rând, în tratatele Uniunii Europene cu state terțe avem această clauză a drepturilor omului și ar trebui să avem o evaluare mai consolidată a modului în care funcționează aceste clauze. Mulțumesc! Te ringrazio, onorevole. Mulțumesc, doamnă Bratner. Am să țin cont de indicațiile dumneavoastră. Și cum spuneam, până pe 12 ianuarie aveți tot timpul să citiți și să trimiteți amendamentele dumneavoastră. Nu văd alte persoane care doresc să ia cuvântul, deci deocamdată am epuizat ordinea de zi, având în vedere faptul că cei doi raportori, Sarius Volski și Lambsdorff, încă nu sunt prezenți. Trebuie să suspendăm ședința pentru 10 minute, așteptând ca cei doi raportori să ajungă în sală. Deci ne revedem peste 10 minute.